Krüger. Conrad, Conrad, this is the premise, it's a paper for Lux Prize. So. Wir kommen jetzt zur, zum Thema Erasmus+. Plus. Trecem uh, la subiectul Erasmus pentru toți. Erasmus Plus pe ordinea de zi e scris Erasmus pentru toți. Dar așa s-a numit odată cererea comisiei și uh, Uh, trebuie să știm în cele din urmă ce votăm. În noiembrie 2012, în Comisia Cult, am votat referitor la raport și în urma acestui vot, uh, în decembrie, echipa de negocieri a primit un mandat pentru a negocia cu, con- cu Consiliul. În calitate de președinte al Comisiei am uh, și în calitate de raportor am fost prezentă. Ca raportoare a fost și doamna Catarina Nevalova, Martin Logenthal, Bernard Ratu. Clarkin. Ich möchte sagen, dass ich versucht habe in Vreau să vă spun că am încercat să colaborez îndeaproape cu toți raportorii din umbră să ajungem la un bun compromis. Am început sub auspiciile președinției irlandeze, după care dialogurile tripartite au fost uh, încheiate pe 26 iunie. rezultatul negocierilor de la Coreper a fost, uh, rezultatul negocierilor a fost confirmat de Coreper. Am primit o scrisoare de la domnul Arunas Vinciunas, președintele Coreper, și cred că aveți această scrisoare în dosarul dumneavoastră. În această scrisoare, Consiliul afirmă că va respecta poziția Parlamentului dacă Parlamentul își adoptă poziția din primă lectură. Cu alte cuvinte, dacă la următoarea întâlnire de la Strasburg votăm și uh, nu vor mai exista amendamente, va fi un vot da sau nu, pentru că am negociat timp îndelungat referitor la acest pachet și am ajuns în cele din urmă la un compromis. Doresc doar să vă mai spus că, doresc să vă mai spun că, după părerea noastră, este um, un uh, bun compromis, o bună punere la oaltă a programelor individuale care respectă specificitățile fiecăruia. Puteți vedea că ați fost cu toții contactați, nu putem pune totul sub o umbrelă, nu putem spune Erasmus pentru toți, era o adevărată minciună. Domeniile diferite, precum Comenius, Leonardo, Erasmus în sine, Uh, și, bineînțeles, programul pentru tineret trebuie păstrate. Fiecare se adresează unui public diferit. Chiar dacă fiecare în Europa poate fiecare să își uh, închipuie foarte multe inițiative în cadrul Comenius ca și în cadrul Erasmus, dar nu înseamnă că amândouă se adresează aceleași public. În cele din urmă, cred că am ajuns la un bun rezultat. Și pentru mulți dintre noi tuturora, de fapt, ne era foarte important să um, ca tineretul să primească o linie bugetară proprie. Și educația non-formală este la fel de importantă pentru noi ca și educația formală și aceste aspecte trebuie să fie vizibile în program. În vară am luptat uh, pentru ca cel atinse deja la trialog, și anume un buget propriu pentru tineret, uh, să nu dispară peste noapte. Am uh, reușit, grație eforturilor noastre comune, să păstrăm acest buget și uh, colegul de la buget uh, ne-a sprijinit în acest sens. Avem așadar un program cadru din 2014 până în 2020 și uh, știm că fondurile care au fost alocate în acest sens uh, sunt mulțumitoare. Am primit o creștere de 47%. Da, Uh, nu putem spune de, nu putem vorbi de mulțumitor în toate domeniile, știu, dar această creștere de 47% este una semnificativă, e aproape uh, jumătate în plus față de situația de dinainte, e o creștere considerabilă care ne va permite să facem multe. Avem uh, un cadru bugetar acum de 14,774 de uh, miliarde de euro. Uh, Vreau să spun că au existat uh, câteva puncte delicate. În multe privințe eram împotriva Consiliului, împotriva uh, Comisiei, dar în ceea ce privește un punct și uh, lucrurile au fost complicate și în rândul nostru, uh, era vorba de studiul de master, un împrumut pentru acest studiu. Au existat unii care au avut o părere destul de restrictivă în acest sens și în cele din urmă am spus, haide să nu punem uh, niște fonduri foarte consistente în acest sens, ci uh, la sfârșitul programului să verificăm dacă um, într-adevăr um, a avut vreun rost să facem, să venim cu um, această inițiativă, să sprijinim uh, masteranzii pentru a, ca aceștia să-și poată desfășura studiile în străinătate dar și în același timp uh, am considerat că rambursarea acestui împrumut pentru studiul de master trebuie să țină cont de criterii sociale. Încă o dată le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și încă o dată dați-mi voi să vă spun că e un compromis bun și reprezintă un clar pas înainte față de propunerea inițială a Comisiei. Asta pentru că propunerea a fost uh, în cele din urmă făcută mai ușor de parcurs, mai prietenoasă cu utilizatorul dacă doriți. Încă o dată, mulțumesc tuturor și Comisiei pentru disponibilitate, pentru cooperare. Am mulțumit uh, Consiliului deja în repetate rânduri. Cred că nu e nimeni de la Consiliu în sală astăzi. Ba da, uh, mă bucur că sunteți astăzi aici. Și, încă o dată, mulțumiri tuturor și sper că acest program să se bucure de același ecou ca în anii anteriori. E vorba de unul dintre programele care întotdeauna și-a utilizat toate fondurile puse la dispoziție, nu a rămas nimic în plus. Uh, Uh, de aceea a fost adevărată rușină când s-a spus că nu mai există bani pentru Erasmus. Pentru Erasmus ar trebui să existe întotdeauna bani, pentru că niciodată nu am cheltuit mai mult decât trebuia să cheltuim. Iată de ce trebuie să existe bani pentru Erasmus întotdeauna. Dorește cineva dintre colegii care au luat parte la trialog să intervină? Nimeni? Toată lumea e mulțumită? Da. Atunci vă propun să trecem la vot. Cine este... Îmi cer scuze, spune doamna președinte, cine dorește să intervină, vă rog, puteți face acum acest lucru. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, Doris. Într-adevăr, eh, am eh, făcut un pas înainte, acest lucru este clar. Cu tot acestea, în numele verzilor aș dori să vă spun că uh, vom vota în favoarea acestui uh, program pentru că considerăm că compromisurile la care am ajuns sunt bune. Există totuși două observații uh, pe care dorim să le facem. Credem că am fi putut include mai bine stagiile de formare, formarea profesională în cadrul uh, Erasmus. și fondurile alocate nu considerăm că sunt suficiente și vom uh, face această observație și în cadrul negocierilor referitoare la CFM. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să spună ceva, Aș dori să vă spun că programul Leonardo pentru stagiile de formare profesionale uh, nu a fost extins uh, decât mai mult decât până acum, reprezintă 25% din total pentru că o parte din ce intra uh, sub incidența Leonardo se desfășoară la ora actuală sub incidența Fondului Social European. Dacă lucrurile nu ar fi stat așa, am fi primit mai multe fonduri pentru Leonardo. Dar uh, Consiliul ne-a spus că tot ce merge dincolo de formarea profesională, de ajutorul pentru formare profesională, pentru uh, ajutorul de șomaj, uh, E vorba de sarcini care vor fi desfășurate în cadrul Fondului Social European și care vor fi consolidate în viitor. Iată ce vreau să vă spun. Mai dorește cineva să intervină, doamna Verheilen? Da, trebuie să ținem cont de faptul că statele membre în programele lor vor trebui să includă în mod corespunzător FSE în programele lor operaționale. Da, mi se pare o observație pertinentă și uh, dacă tot e o discuție între colegii din Germania, vă, vă spun că vom ține, loc, vom ține cont de acest lucru și în cadrul negocierilor pentru formarea coaliției, pentru ca aceste lucruri să fie luate în serios și să nu rămână doar la nivelul unor uh, vorbe. Deschid atunci votul. Abstimmung ist geht nicht? Există probleme? Votul s-a închis? Nu, nu există colegi care nu pot vota? Dar tu ești pentru și Malica e pentru. Există așadar 21 pentru, o abținere Nimeni nu e împotrivă. Dați-mi voie să vă mulțumesc, cred că am făcut o treabă bună. So, wir kommen dann zu Punkt. Yes, Ach so. <laughs> Und die anderen Dinge, die da gelegen haben, hätte ich auch gerne. Bun, trecem acum la programul Europa Creativă. Pe 18 decembrie 2012, Comisia de Cultură a desemnat o echipă de negociere pentru a demara aceste negocieri. Coleg, colega noastră Silvia Costa a fost raportoare, raportor din umbră, Jean-Marie Cabada, Marie Teșeacă, Helga Trupper, Lothar Bischi, care din păcate între timp a decedat, și domnul Tegalski. Eu am fost președinte acestui comitet de negociere și în cadrul trialogurilor am negociat cu președinția uh, irlandeză, dar și lituaniană și acum, pe 7 septembrie 2013, am reușit să ajungem la un acord. Aș dori să-i dau uh, doamnei Silvia Costa scurt cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, în primul rând, pentru colaborarea activă la negocieri, care au fost negocieri uh, unde s-au respectat multe din cerințele și indicațiile Parlamentului. Mulțumesc colegilor relatori din umbră care au îmbogățit conținutul. Mulțumesc uh, secretariatului pentru asistență și pentru răbdare. Aș dori să spun că cred că prin acest program uh, cultura audiovizuală se așează în miezul vieții culturale europene și va avea drept consecință creștere și dezvoltare economică. Și uh, o, am făcut un pas înainte și pe calea cooperării pentru creșterea inteligentă. Oricum, Parlamentul a avut o activitate de ascultare a acestor instituții culturale, a colegilor, al lumii care reprezintă patrimoniul cultural, am uh, îmbogățit și am clarificat textul. Trei puncte vreau să relev. Am prevăzut o structură mai precisă a obiectivelor specifice și al mm, măsurilor din cele două programe, am păstrat ideea propunerii inovatoare a fondului de garantare pentru împrumuturi, specificând însă mult mai bine activitățile și natura acestora și am inserat mai ales două aspecte noi. Uh, valorificarea patrimoniului material ca și cultural care lipsea din text și creșterea integrării a dialogului uh, intercultural și a incluziunii sociale. Mă gândesc în primul rând la minori, la tineri, uh, adăugând și uh, dimensiunea mobilității profesioniștilor, artiștilor. Îmi pare rău mie, în primul rând, că în ciuda uh, eforturile noastre, bugetul a fost mai redus, a suferit o tăiere ca toate programele. Încă de la început uh, fusese considerată o alegere uh, strategică, uh, credem că el a fost totuși subțiat cu circa 10% și noi am lucrat foarte mult împreună cu colegii de la Comisia Cultură uh, împreună cu alte uh, comisii parlamentare și în uh, strategia 2020 nu exista cuvântul cultură și noi împreună cu colegii de la celelalte comisii am reușit acest lucru, am inserat uh, patrimoniul cultural în orizontul 2020, deci vor fi resurse semnificative și vă spun acest lucru uh, Ehm, pentru că cu eh, repetarea în acest eh, text, de pildă, digitalizarea trebuie suportată din fonduri structurale, putem face o muncă de sinergie foarte bună și e bine să completăm eh, cadrul cu aceste referințe absente până atunci. E un succes al Parlamentului și al Comisiei. Sper să existe o solidaritate și o conștiință din partea colegilor că am făcut o muncă bună și că am respectat angajamentele luate uh, în ciuda perplexităților de la început, în special asupra, asupra structurii textului. Citarea noilor mijloace de comunicare Eh, este un motiv de satisfacție. Vă mulțumesc tuturor și eh, vă cer să susțineți acest text, rodul unei munci îndelungate și eh, laborioase. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvia. Pe 16 octombrie, din partea șefului Coreper, domnului ambasador Finciunas, am primit o adresă în care figurează rezultatele negocierilor noastre și în această adresă, domnul ambasador confirmă faptul că dacă în noiembrie vom adopta acest text așa cum a fost agreat între cele trei instituții și nu îl mai punem sub semnul întrebării, așadar ne-a confirmat că nu vor urma și alte Uh, negocieri și că lucrurile vor fi puse în practică ca atare. Aș dori să mulțumesc încă o dată în mod expres Silvii și raportorilor din umbră pentru că nu a fost ușor să ne îndepărtăm puțin de uh, programul uh, sau tipul de programe care este foarte orientat spre rezultate, pentru că cultura totuși este ceva mai mult. Helga Trüppel. Dar și aici aș dori să adaug că într-adevăr am ajuns la niște compromisuri și în special uh, uh, dimensiunea economică a acestui program a fost corectată și că există spațiu acum și pentru proiecte culturale mai mici și pentru organizații non-profit care pot să profite de acest program și criticile noastre vis-a-vis -vis de dotarea financiară, care în opinia noastră nu este suficientă, se păstrează. Vom vota totuși acest program, însă criticile noastre generale în ceea ce privește dotarea financiară a acestui program în cadrul CFM se mențin. Mulțumesc! Aș dori să spun celor din sală că ambele programe, și în special cel cultural, nu reprezintă niște programe armonizate ale Uniunii Europene, ci sunt programe care ne oferă posibilitatea să aducem o valoare adăugată peste programele naționale, ceea ce înseamnă că nu venim noi să facem cultură, programe culturale pentru Germania, Estonia sau așa mai departe, ci încercăm să evidențiem anumite identități, anumite profile culturale. Acesta este misiunea acestor uh, programe în speță acest program, mobilitatea în cazul celuilalt și sigur nu poate beneficia de dotarea financiară uh, asemănătoare politicii agricole, care este un program comunitar, cultura este un domeniu diferit. Asta pentru că se spune tot mereu că nu se poate cheltui așa de mult pentru agricultură și așa de puțin pentru cultură, însă lucrurile nu pot fi comparate pentru că un domeniu ține de competență europeană și celălalt uh, un domeniu unde am putea ajuta oarecum. Sigur că și noi ne-am fi dorit bani mai mulți, dar problema e că acolo unde Consiliul nu dorește, nu dorește și Mm, sunt totuși mulțumită că am reușit să ajungem la o majorare de 8%. Mai dorește cineva să intervină? Văd că nu este cazul, atunci deschid votul. S-a închis votul. 21 de voturi exprimate. Manut. Deci 20 plus tine, Mariche, 91, niciun vot împotrivă și o abținere. Atunci, permiteți-mi să vă mulțumesc. Și v-aș ruga să nu plecați cu toții pentru că aș dori să mai spun câte ceva cu privire la premiul Lux. Doamna McClarkey, mai rămâneți puțin aici pentru că e vorba de uh, filmul dumneavoastră <laughs> critic. 5 minute doar. Deci, punctul 5. Premiul Lux. V-aș ruga să mai rămâneți o clipă. 5 minute, dacă puteți, vă rog. Astăzi începem competiția cu privire la premiul Lux. Este cea de-a șaptea ediție cu trei filme diferite și acestea ne oferă uh, o privire interesantă asupra unor teme interesante și în uh, centrul și inima problemelor și ideilor europene. Avem, uh, pe de o parte, pentru prima dată, două regizoare N-am făcut-o în mod intenționat, dar așa s-a potrivit. Și mă bucur că pentru prima oară există și un film britanic în competiție și de aceea, dragă Emma, te-am rugat să rămâi și tu aici. Mile, primul uh, film a Valeriei Golino, cu participare franco-italiană, deci miele, mierea. Uh, al doilea se intitulează The Broken uh, Circle, The Breakdown, de Felix van Groningen din Belgia și The Selfish Child, cel de-al treilea film. Pot să vă spun că acestea, aceste filme joacă un rol important și pe scena mondială în momentul de față. Noi le-am selectat înainte să știm acest lucru, adică nu noi, ci juriul, și există mai multe modalități de a viziona aceste filme. Începând de astăzi, 5 noiembrie, până pe 10 decembrie, aveți posibilitatea să vizionați aceste filme prin video on demand. Scrieți către Secretariatul Lux din uh, Parlament și solicitați un cod personal pentru a putea vedea aceste filme de oriunde aveți o legătură internet, de aici sau de acasă. Aveți nevoie de acest cod internet pentru a putea viziona aceste trei filme. Și vă pot spune că există uh, subtitrare în 24 de limbi. 24 de limbi pentru toate cele trei uh, filme, um, o situație nemai întâlnită până acum. Apoi, la Bozar, vor fi două uh, vizionări speciale pe 7 și 13 noiembrie. Deci cine este aici poate merge și la Bozar într-o atmosferă mult mai plăcută. Și aici, în Parlament, la etajul 3, pe 25 noiembrie, acolo unde este Vox Box, în spatele acesteia se vor putea viziona de asemenea, asta timp de două săptămâni. Și pe aceste broșurele pe care le avem veți putea vedea orele de difuzare. Și apoi, pentru fiecare film, primiți în limba dumneavoastră o descriere, o sinteză. Cred că este interesant pentru a ști de la bun început uh, ce te așteaptă. Trebuie să spun că organizarea este foarte bună și uh, celor de la secretariat, celor de colegi aș dori să le mulțumesc pentru că lucrurile sunt într-adevăr puse la punct extraordinar. Și Uh, au beneficiat de o primire foarte bună aceste filme în toată Uniunea. Colega Eva a fost la Köln, săptămâna viitoare voi fi la München și la Berlin și cu alte colege pentru a însoți aceste manifestări. Apoi, la Zagreb au avut loc deja zilele filmului, la Thessaloniki doamna Paliadeli se ocupă, la Sevilla este un festival de film și acolo vor fi prezentate la Bienala de la Viena. Sunt prezentate de asemenea aceste trei filme Cred că a fost o idee extraordinară, cea care a luat naștere acum șapte ani și care între timp ne-a consacrat în întreaga uh, lume artistică a filmului toți cei care au participat la un astfel de festival de film, la Carlo Vivari sau la Veneția sau la Cannes, știu că există acest uh, premiu lux, are o mare capacitate de atracție și delegațiilor parlamentare din capitale le oferă posibilitatea să se adreseze unui public pe care în rest nu îl au. Pentru că dacă vorbesc acolo de politică agrară, vin tot aceleași persoane, însă dacă prezintă filme, vin și, vine și altă lume. Și Trebuie să mai adaug că la toate aceste prezentări vom uh, da posibilitatea unui vot vot care nu are legătură cu votul nostru intern pentru desemnarea câștigătorului în decembrie, pentru că noi va trebui să votăm după ce vom fi văzut filmele, veți primi informațiile necesare în documentele dumneavoastră. Dar această votare pe care o punem la dispoziția spectatorilor este o modalitate de a păstra deschisă comunicarea cu spectatorii până anul viitor când vor fi desemnate viitoarele filme participante și la Carlo Vivari vom oferi posibilitatea acelor persoane care au participat la acest uh, vot să vină acolo să participe la festivalul de film. Eu cred că premiul Lux are între timp o anvergură destul de mare, se bucură de un interes sporit și astfel nici mă, Comisia de Buget nu ne mai poate pune bețe în roate, pentru că este un mijloc de comunicare prin excelență și de aceea cred că avem astfel posibilitatea să prezentăm Parlamentul așa cum nu avem ocazia prea des. Apoi, pe 11 decembrie, cu ocazia decernării acestui premiu în Parlament, după ce vom fi votat aici. Toate filmele sunt cu subtitrare și câștigătorul va beneficia și de o versiune pentru nevăzători. Pe 10 decembrie dimineața vom avea și o conferință de presă pentru jurnaliști, ca și în anul precedent, însă de această dată vă voi ruga să vă faceți timp pentru acest lucru, pentru că vom invita și uh, persoane uh, de marcă din lumea filmului, doamna Kaila din partea Arte, pentru că și Arte dorește să ne însoțească cu prezentarea acestor filme. Cred așadar că avem o șansă să prezentăm acest Parlament și să o lăsăm o impresie care altfel nu există din partea noastră și nu este vorba de a risipi fonduri, ci folosim propriile noastre fonduri de comunicare pentru a-i aduce pe oameni în legătură cu uh, filme, cu subiecte care afectează și activitatea noastră. Vă aduceți aminte că un câștigător din anii precedenți uh, se ocupa de azil uh, sau uh, de um, uciderile sau crimele de onoare în cazul altui titlu. Cred așadar că este o posibilitate și pentru noi de a ne concentra asupra unor uh, probleme care sunt de fapt o realitate în toată Uniunea și încă o dată în care puteți citi o sinteză a conținutului acestor filme și dividurile aferente, cei care sunt prezenți le pot primi uh, sau le mai puteți solicita uh, sau solicitați la secretariat video on demand și veți primi un cod de acces. Atât din partea mea pe această temă și mai adaug ceva. În fiecare an, când prezentăm prima dată aceste filme la Veneția, împreună cu Europa Cinema și Winners Days, trimitem o invitație către 28 de tineri din cele 28 de țări E vorba de cine aști? iubitori ai filmului care pot participa o săptămână întreagă la uh, vizionarea acestor filme, au ocazia să se întâlnească, să se împrietenească și unde să mai întâlnesc 28 de naționalități timp de o săptămână pentru a începe un dialog și a se împrieteni. În acest an participă pentru prima dată și Croația. Prin urmare, le dăm o șansă acestor tineri care și fac într-adevăr ceva pe blogurile lor. Au făcut și mici filme de câte un minut care de fiecare dată când va fi prezentat un film, vor fi prezentate și ele, pentru că dau o impresie a ce a fost în sufletul acestor oameni atunci când au participat. Vă pot spune că acum doi ani am participat la această bienală și a venit un tânăr lângă mine care m-a întrebat dacă sunt doamna PAC și mi-a spus că eu sunt unul din cei 27. Mă bucur să văd că așa ceva se bucură de eco acel tânăr mi-a spus că sunt, au venit patru la bienală, unul și cu autostopul. Cred că avem uh, la îndemână un instrument extraordinar și, și aș dori să-l amintesc încă o dată pe domnul Onesta, cer care de fapt a fost inventatorul acestui uh, program din partea verzilor și Sigur că a avut uh, nevoie și de ceva ajutor, pentru că altfel nu am fi reușit să păstrăm acest eveniment timp de șapte ani. Încă o dată, uh, vizionare plăcută, nu uitați să solicitați acele coduri de acces. Mă Văd că doi colegi ai noștri doresc să intervină acum. Boris. Bardzo podziękować za taką wielką promocję przez panią przewodniczącą tej nagrody Lux Prize. Sam, sam też... Am vrut să vă mulțumesc acum pentru faptul că promovați atât de mult acest premiu. Eu însă m-am implicat în rapoarte care uh, vizează uh, cinemaul și ce se întâmplă la noi în Polonia birourile noastre parlamentare promovează foarte mult aceste filme. Am participat la prezentări ale acestor filme unde au participat tineri care discutau de problemele europene. Și în orice caz aceste lucruri ar trebui promovate și mai mult. Și acolo unde se întâmplă astfel de lucruri, unde birourile noastre parlamentare care răspund de uh, Uh, comunicare fac această promoție a filmului european uh, trebuie să continue să extindă și uh, aș dori să vă mulțumesc. Euh, da, vreau să adaug o informație pentru dumneavoastră și pentru toți colegii. În cadrul premiului Lux în Franța, Uh, mișcarea Europeană Franceză, o, un ONG care susține construcția europeană în mai multe țări, în Franța uh, uh, a luat decizia să proiecteze în 20 de orașe franceze o recapitulare a tuturor premiilor lux de până acum Eh, deja s-a făcut asta în eh, vreo șase orașe, Lille, Cannes, Montpellier, Paris și tot anul eh, dacă autorii vor acorda drepturile de difuzare, aceste filme premiate vor fi proiectate în orașele din Franța pentru a face cunoscute tematicile europene pe care le tratează aceste filme. Vă mulțumesc! Silvia, Și eu vreau să mulțumesc uh, pentru angajare și pasiune și ca martor, pentru că am participat și la Veneția și la Carlo Vivagi și în alte ocazii, că uh, această uh, acțiune a crescut uh, participarea tinerilor trebuie să fie un lucru mai uh, solid, nu un fapt episodic. în fiecare an 28 de noi persoane propun filme pentru cei de vârsta lor și e un succes care pentru noi are mare valoare. Aș vrea să mai spun și că e important că a existat uh, această noutate de anul trecut de a implica și oficiile naționale ale Parlamentului European, Festivalul Ospitalității și la Roma lunile viitoare se vor proiecta Uh, uh, la Muzeul de Artă Modern aceste filme uh, și pe lângă Veneția și alte orașe. Există multe cereri și ne vom implica cu toții pentru că e un proiect foarte strategic. Vă mulțumesc. I have forgotten... Da, am uitat că Silvia a fost întotdeauna alături de mine când am fost la Veneția. Am discutat uh, cu tineri despre acest lucru și alți colegi au mai venit care stăteau aproape de Veneția, iată de ce au putut fi acolo. Doamna Hannibal? Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru entuziasmul dumneavoastră referitor la prezența unui film britanic în uh, cadrul premiului Lux. Tocmai am parcurs broșura informativă și uh, pare destul de amănunțită, lucru care mă entuziasmează. După cum ați spus, într-adevăr, acel film reflectă probleme sociale, după cum spuneați, și cred că acesta este unul din punctele forte ale premiului Lux. Într-adevăr, abordează teme de care ne ocupăm noi aici în această comisie, bineînțeles dintr-o altă perspectivă. Eu sunt foarte entuziasmată în ceea ce privește premiul Lux din acest an și mulțumesc tuturor celor implicați. Da, mulțumesc. Nu pot decât să fiu de acord cu doamna Doris Pac. Evenimentul de ieri din Köln a fost extraordinar. Cinemaul a fost, cinematograful a fost plin. Au existat mai mulți oameni decât locuri. A fost Uh, într-adevăr, uh, o seară de, de film, cu toate că trebuie să ținem cont că a, uh, un bilet de cinema nu e tocmai accesibil și sper și m-aș bucura um, dacă veți ține cont de eforturile noastre, de eforturile juriului. Am uh, căutat în ultimii ani uh, filme extraordinare. Uh, filme au fost proiectate și în Düsseldorf, de pildă, la unul dintre muzee. Am reușit astfel să atragem atenția unor oameni pe care um, altfel nu am reușit să-i, a, a, a căror atenție nu am reușit altfel să o acaparăm. Uh, Eu uh, le-am spus juraților ei, căutați o comedie inteligentă, simpatică, europeană. Cred că um, un astfel de film ne-ar veni eh, foarte, foarte bine și cred că astfel am reușit să um, atragem atenția și mai multor oameni decât dacă um, căutăm întotdeauna filme foarte tragice, foarte încărcate cu probleme, iar dacă oamenii vor ieși uh, zâmbind, uh, nu uh, ștergându-se la ochi cu șervețelele, cred că vom avea de câștigat. Și cred că ar fi bine ca în următorii ani să avem o comedie. Dragă Petra, ce crezi uh, că le-am spus și eu um, juraților? Aceasta este problema. Vin întotdeauna colegi care mă întreabă, Doris, dar toate filmele trebuie să fie așa de tragice? Da, uh, lumea nu e extraordinară, dar uh, nici eu n-am fost întotdeauna așa de tragică. Da, și eu am trecut prin etapa mea de romantism și um, m-aș bucura dacă mai mulți colegi s-ar implica uh, Iată, și eu uh, am transmis această idee colegilor din juriu, dar noi nu ne aflăm în juriu. Juriu trebuie să aibă atenție. Există membri în juriu care caută un, un cinema extravagant. Nu e foarte simplu. Nu e simplu deloc. Și pot să vă spun că între aceste trei filme se află un film la care puteți râde foarte mult. Chiar dacă nu e un film lipsit de probleme, dar e un film care vă va aduce zâmbetul pe buze. Da, iată. Da, poftiți, Pierre? Era un film, o comedie romantică foarte frumoasă, care se numea Hanul Spaniol și n-a primit uh, premiul, dar vreau să spun că uh, nu trebuie să fim pesimiști, să scoatem uh, Batista, e nevoie de Batista și când suntem foarte fericiți. În plus, a mai fost un film, Kilimanjaro, care a foarte frumos, s-a putut plânge, dar s-a putut și râde și la sfârșit era destul de vesel. Deci colegii care ne spun să fie mai vesele Say, that's Marisela. Marisela, te rog, ridică-te. Te rog. Ridică-te. Tu ai făcut totul singură. Ai muncit până noaptea târziu. Mulțumiri Mulțumirea mândurora, Han și Marisela. Acesta a fost premiul Lux. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Our police department be E vorba de un studiu referitor la calitatea educației și îngrijirii preșcolare. Studiul a fost realizat de către cercetătorul nostru, domnul Gertian Lindebum, um, cercetător și consultant pentru Pantea. În luna mai 2012, Parlamentul a adoptat raportul um, Hannibal uh, referitor la um, educația preșcolară iată, înțelege mai bine evoluția uh, copiilor în uh, primii ani de viață și în primii ani de școală și am încercat să facem un studiu de-a lungul Europei pentru a vedea cum stau lucrurile cu calitatea educației și a îngrijirii preșcolare. Departamentul nostru de cercetare a realizat un studiu, iată de ce astăzi este prezent domnul Gertian Lindebom pentru a ne prezenta concluziile studiului. Îl rog să se încadreze dacă poate în 15 minute. Present uh, the findings of the study to the European Parliament Committee on Culture and Education. Uh, Mulțumesc pentru această ocazie. Uh, studiul a fost uh, făcut de mine și de colegii mei olandezi. Aș dori să discut următoarele puncte uh, fundalul, uh, foarte pe scurt uh, scopul studiului, un cadru evaluativ, principalele descoperiri, concluziile și, la sfârșit, întrebări și răspunsuri. Înainte de a intra în rezultatele noastre, v-aș vorbi despre background-ul acestui studiu. Um, problema educației copiilor mici afectează toți părinții din uh, uh, Uniunea Europeană, educația pentru ce, copiii mici este din ce în ce uh, mai esențială, ca să spunem așa. Ținând seama de aceste lucruri, a avut loc o schimbare de politică de la mai numeroase grădinițe de copii la o calitate mai bună. Eh, cheia comunicării este eh, o eh, bază importantă pentru un proces de succes al învățării pe parcursul întregii vieți. Sigur că nu toată lumea s-a concentrat pe standardele de calitate. Mm, statele membre au fost de acord să uh, acorde până în 2020 educație la nivel de grădiniță a 95% din copii. Pentru a face acest lucru uh, s-a stabilit un grup de lucru cu reprezentanții ai uh, statelor membre. Dacă uh, privim mai îndeaproape pașii făcuți la nivel european, uh, aceste dezvoltări sunt baza studiului pe care l-am efectuat. Încă din 2002, la Barcelona, s-a căzut de acord să se ac Mm, acopere cu locuri de grădiniță 90% din copiii în vârstă de 3 ani și 33% din copiii sub această vârstă. Mm, de asemenea, eh, eh, nu se face referință la calitatea acestor studiu și se spune că eh, obiectivele pot fi atinse doar ridicându-se calitatea educației și nu neapărat includerea copiilor. În 2011, atât Comisia cât și Parlamentul, în rezoluție, au formulat necesitatea de a se urmări mai degrabă calitatea în uh, formele de uh, învățământ pentru copii. Pentru a răspunde acestor întrebări am avut o abordare dublă. Mai întâi am uh, încercat să identificăm situația, interviuri cu uh, responsabilii și uh, ne-am concentrat pe politicile aplicate în statele membre, pe lipsurile posibile și de spațiul de îmbunătățire. Uh, în toate statele membre am stabilit grupuri de lucru și am identificat bunele practici. Ne-am concentrat asupra a șase state, pe urmă am colectat date prin uh, interviuri cu cei implicați. Am ales Spania, țările de jos, România, Irlanda, Germania, din care ne-am oprit la landul Westfalia Am vrut să uh, acoperim un teritoriu european cât mai mare, dar și diferite tipuri de învățământ. Ce se întâmplă, de fapt, pe teren? Acesta a fost punctul principal al studiului nostru. Pentru că, de multe ori, <clears throat> uh, cei din capitală nu cunosc situația, ca să nu mai vorbim de cum se văd lucrurile de la Bruxelles. Am identificat un număr de bune practici care sunt descrise în detaliu. Comisia Europeană lucrează în momentul de față la un cadru de coordonare între statele membre pentru educarea și îngrijirea copilului. Ne-am uh, bazat în uh, abordarea noastră pe prioritățile citate în rezoluția Parlamentului și în materialul Comisiei. Vedeți pe ecran că am comparat principalele priorități definite de Comisie cu cele precizate de Parlament. E vorba de aceleași uh, probleme și uh, am identificat ca probleme accesul cadrul legal și financiar, personalul, uh, curicula și interacțiunea cu părinții. Aceste elemente uh, au constituit subiectul studiului nostru. Aș dori să încep prin a vorbi despre participarea copiilor la programe de educație timpurie. Eh, ținta prevăzută în uh, obiectivele din 2020 eh, sunt, eh, e indicată în graficul de pe ecran între 2000 și 2010, iată care sunt proiecțiile, în culoare albastră, e vorba de copiii de peste 4 ani care sunt deja înglobați în aceste sisteme și în galben tendința către situația din 2010. În roșu se vede că participarea copiilor a fost redusă, la un moment dat. După cum se vede din acest uh, grafic, uh, reiese un trend uh, constant, și anume diferențele foarte mari dintre statele membre cu câteva mici reduceri e important să ținem seama de efectul potențial al crizei economice uh, începute în 2008 și avem indicații serioase că criza a avut un impact negativ. Poate că um, datele din 2010 nici nu ilustrează în totalitate acest efect. Deci părinții au avut mai puține resurse Uh, pentru a-și trimite copiii la uh, grădinițe, dar și subsidiile guvernamentale au scăzut considerabil. Și familiile au preferat să se ocupe de proprii copii acasă. Uh, un lucru de care ar trebui să ținem seama în anii care urmează. Aceste repere presupun două uh, riscuri principale. Unul, ca statele membre să se concentreze pe amplificarea sistemului, pe lărgirea sistemului și nu pe calitatea lui. E, și uh, unele grupuri care au acces mai dificil la acest sistem de învățământ ar fi tocmai grupurile care au mai multă nevoie. Vedeți, e vorba de scorurile scăzute de participare. În Finlanda s-au făcut studii pentru a ne asigura că aceste grupuri care au dificultate în a accesa învățământul să fie ajutate. Iar pol politicile trebuie să se concentreze pe lărgirea participării, nu pe mărirea neapărat a numărului de uh, Uh, copii care participă. Structura sistemelor naționale este un alt element, pentru că statele membre trebuie să îmbunătățească calitatea pentru uh, a se asigura că tranziția de la creșă, la grădiniță, la școală este posibilă în cel mai bun mod. În unele state membre mai sunt încă deosebiri foarte mari între uh, grupurile de până la trei ani și ceea ce urmează, care este mai concentrată pe educație. Um, modalitatea de monitorizare a standardelor de calitate – asigurarea calității se organizează în multe state membre pe baza unor standarde minimale. Acum o chestiune importantă, mai ales în vremuri de greutăți bugetare, este ca statele să fie încurajate să facă mai mult decât minimum prevăzut de lege. De pildă, în Irlanda, eh, cadrul național de calitate, a fost dezvoltat. În acest cadru sunt încurajate cadrele didactice să uh, ridice mereu calitatea în loc să se mulțumească cu standarde minime și trebuie să reflectăm în continuare asupra bunelor practici ale colegilor pentru a continua să ridicăm calitatea. Aceste inițiative depind totuși în manieră decisivă de fondurile pe care le au la dispoziție. Bugetele puse la dispoziție, uh, mai ales acum, uh, în contextul crizei economice recente, uh, au avut un impact direct asupra îngrijirii copiilor. O relație pozitivă între cheltuieli și eficiență uh, se vede în rezultatele uh, învățământului, de pildă scorurile PISA. În fine, uh, personalul, curriculum și părinții. S-a subliniat importanța unei minime calificări a personalului e nevoie de o reflexie constantă asupra practicilor și asupra felului în care se interacționează cu copii, e necesar ca personalul să aibă o bază uh, de pregătire pentru a se putea ridica calitatea. Cu toate acestea, uh, cum arătăm noi în uh, cifrele anexate, în multe state Uh, standardele cerute pentru personal sunt minime când e vorba de copii sub 3 ani. Se leagă de acest punct observația că în multe state membre uh, uh, a fost profesionalizată această ocupație, de pildă în Germania. Au început să se dezvolte centre regionale multifuncționale de uh, uh, grădinițe și creșe informale care nu se leagă neapărat de învățământul formal, dar uh, uh, cuprind cursuri adiționale și copiii își pot dezvolta acolo abilitățile. În fine, când e vorba de curicul, Ă, am ă, identificat o mare diversitate de abordări în funcție de tradiții. În general, ă, se pune din ce în ce mai mult accentul pe învățare. În multe state membre s-au introdus clase pregătitoare din cele șase state membre selectate de noi. România a introdus recent această prevedere Uh, clasele pregătitoare pentru școală. În privința rolului părinților, de multe ori este lăsat la latitudinea indivizilor. În alte locuri însă este bine recunoscut uh, rolul părinților. În concluzie, la nivel european, Politicile privitoare la copii se află încă în stadii foarte de început. Nu există o înțelegere comună la nivelul Uniunii astăzi uh, în privința a ce înseamnă de fapt calitate. Există multe feluri de abordare și o mare varietate de opinii și de practici. Așa că statele membre, uh, unele au integrat în politica de învățământ aceste probleme, altele nu. Uh, în uh, unele țări se prevede un curriculum pentru toate instituțiile, în altele nu. e foarte important ca aceste standarde de calitate greu de atins să constituie în continuare obiectivul nostru principal. S-au făcut pași importanți pentru a uniformiza diversele abordări de pe teritoriul Uniune. Pentru scopul final fiind atingerea unui standard de calitate și a unei înțelegeri comune a uh, necesităților legate de educarea copiilor mici. Ce recomandări se pot face pentru a sprijini acest cadru calitativ? Uh, dat fiindcă politicile se află într-un stadiu incipient, uh, e important să creăm un mediu politic în care să se poată dezvolta această gândire. Am identificat un număr de factori cruciali pentru a se ajunge la un proces de coordonare. Cum vedeți pe ecran, e vorba de ridicarea nivelului de preocupare de crearea unor obiective clare, unor puncte de reper, indicatori, de implicarea tuturor purtătorilor de interes în această activitate. Vă voi descrie mai detaliat aceste criterii pentru a vă arăta cum poate deveni un succes acest proces. Parlamentul trebuie să sprijine și să încurajeze aceste politici. Mai întâi e nevoie să se stimuleze implicarea de ordin politic. Pentru că altfel nu, e foarte probabil să atingem succesul. Multe state membre au făcut pași în direcția îmbunătățirii calității. Deci e important să uh, Uh, apar aici o implicare mai puternică a politicului. În fine, uh, preocuparea comună în rândul statelor membre pentru a asigura o calitate a uh, îngrijirii copiilor. Deocamdată lucrurile s-au petrecut mai ales la nivel național, încă nu se vorbește de un context în care măsurile se poată fi comparate. Uh, există un grup de lucru coordonat de Comisia Europeană care se referă se ocupă deocamdată de terminologia utilizată în diversele state membre privitoare la educația copilor mici. Noi recomandăm ca atât Parlamentul cât și Comisia să nu subestimeze uh, importanța de a avea o uh, dezbatere democratică în care să se împărtășească obiective și realizări. Uh, oferind infrastructura și organizarea necesară pentru coordonarea acestor procese. Deocamdată, uh, grupurile de lucruri în care sunt reprezentanți ai statelor membre trebuie să implice purtători de interes care să împărtășească din experiența, nevoia de coordonare este tot mai mare. Și, în fine, e nevoie de uh, indicarea unor obiective clare, unor puncte de repere, de reper clare, între uh, un schimb de idei între statele membre pentru că se presupune că uh, niciun stat membru nu vrea să rămână în coada unui clasament când e vorba de calitate. Obiectivul este participarea în proporție de 95% a copiilor la aceste programe. Dar asta uh, riscă să ne abată atenția de la necesitatea ridicării calității și e nevoie să uh, stabilim repere mai orientate spre calitate. în momentul când stabilim obiective și puncte de reper clare, uh, am făcut ceva de mare importanță pentru viitoarele dezvoltări. Uh, altă problemă crucială este implicarea tuturor factorilor interesați. În acest moment există grupuri de purtători de interes și au loc, are loc un dialog. Este important ca ei să fie ascultați de comisie și să interacționeze cu numeroasele grupuri de lucru. În fine, coordonarea politicilor la nivel european nu poate fi sustenabilă decât dacă și politicienii dovedesc interes pentru aceste probleme. În fine, în momentul când există conflicte între statele membre pe anumite chestiuni, aici ă, statele membre trebuie să încurajeze ele însele asemenea politici și procese care să demareze din aceste situații conflictuale. O, oricum, marea diversitate dintre uh, sistemele de învățământ poate fi un factor pozitiv. În fine, cum se vede pe ecran, statele membre au o răspundere mare în elaborarea diverselor obiective și puncte de reper. Ce ar putea face statele membre? Cele mai importante descoperiri de pe parcursul acestui studiu. Mai întâi e de importanță vitală ca uh, politicile să se bazeze pe descoperiri foarte clare. Unele politici se bazează pe studii americane, uh, acolo s-au făcut multe studii pe scară largă, în Europa nu există însă asemenea studii. În al doilea rând, nu există studii dedicate uh, grupurilor de vârstă până la patru ani. în loc de a urmări creșterea participării, e vorba de procentul de 5% de copii neintegrați, ar trebui să ne concentrăm pe calitate, în special când e vorba de copii din zonele rurale. În fine, trebuie să sprijinim orientarea către structuri integrate pentru a îndepărta barierele artificiale create de vârsta copiilor. Ei ar trebui să fie în contact strâns cu colegilor care se ocupă de educarea copiilor de alte vârste, iar sistemele ar trebui să se dezvolte în sensul standardelor de calitate și ar trebui stimulată creșterea continuă a calității. O cerință importantă este aceea de a avea un personal suficient de pregătit. Există numeroase descoperiri în aceste studii că se, multe locuri se bazează pe cerințe minimale, pe standarde minimale pregătirea personalului e nevoie de personal mai bine calificat. Pentru a putea sprijini asemenea politici de dezvoltare, pentru uh, ridicând uh, calitatea personalului, dar ne mărind cota de finanțare, nu se pot obține rezultate importante, deci statele membre trebuie să țină seama de acest lucru Și, în fine, o recomandare finală a acestui studiu este că impactul crizei economice nu trebuie subestimat. E de presupus că se va reduce participarea copiilor din grupurile defavorizate și uh, instituțiile trebuie să uh, reacționeze în consecință. Uh, fiecare euro cheltuit în educația copilor cu vârste mici reprezintă o investiție mult mai rentabilă decât alte investiții din educație, în timp ce a cheltui pentru ridicarea calității e foarte important. Mulțumim! Avem acum uh, multe mâini ridicate. Doamna Hannibal, vă rog. Da, mulțumesc. Cred că a fost uh, un raport foarte amplu. Vă mulțumesc pentru eforturile depuse. Se aseamănă concluziile dumneavoastră cu concluziile la care am ajuns eu în raportul meu. Cred că suntem de acord în ceea ce privește situația din Uniunea Europeană. Uh, m-am bucurat că v-ați oprit asupra metodei deschise de coordonare. Trebuie să luăm măsuri în acest sens. Adesea primim rapoarte foarte interesante, pline de idei și date interesante, dar care nu merg mai departe de atât. Cred că e un lucru mult prea important pentru a-l ignora. Cred că dumneavoastră ați găsit o cale pentru a progresa împreună cu statele membre și e un lucru foarte important pentru că educația ține de competența statelor membre. Trebuie să recurgem așadar la metoda coordonării deschise și mă bucur că v-ați oprit asupra acestui lucru. Bănuiesc că nu vom reuși să facem foarte mult în viitorul apropiat în uh, ceea ce privește Um, reunirea, apropierea sistemelor de învățământ din statele membre, dar um, cred că atâta timp cât statele membre fac eforturi pentru a-și îmbunătăți sistemul de învățământ, nu cred că joacă vreun rol deosebirile care există în abordările fiecărui stat membru. Ar trebui în continuare să urmărim îndeaproape eforturile statelor membre, să încurajăm comunicarea schimbul de idei pe măsură ce avansăm în aceste eforturi. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Pietra Boris. Mulțumesc, doream uh, și eu să vă mulțumesc pentru această analiză, pentru acest studiu atât de amănunțit. Cred că lipsea la nivelul statelor membre această comparație despre care vorbeați uh, înainte. Eu uh, am trei copii de vârstă preșcolară și în calitate uh, de președinte a regiunii Silesia am făcut tot posibilul ca regiunea mea, Silesia din Polonia, să aibă cât um, ca acești copii să aibă acces la educație cât se poate de repede. Și cred că ați observat că Polonia a făcut un salt impresionant. Și asta grație, în primul rând, fondurilor structurale și Fondului Social European. S-au creat astfel uh, mii, ca să nu spunem sute de mii de locuri în grădiniță, în locuri izolate, zone unde copiii nu puteau beneficia de niciun fel de serviciu de învățământ. E vorba de zone rurale, de sate izolate. De asemenea, este foarte important și când vorbim de accesul femeilor pe piața muncii, să creăm posibilități pentru ca maternitatea să nu reprezintă o piedică în evoluția profesională a femeilor. Dați-mi voie să vă spun că acest material este foarte important pentru că multe locuri, în deosebi în Europa Centrală și Orientală, este important să deschidem accesul la învățământ. În aceste zone nu vorbim niciodată de calitate și tocmai acum vorbim de calitatea învățământului și antevorbitoarea mea a pus accesul, accentul pe acest punct. Mi se pare foarte important să vorbim de calitatea învățământului. În Polonia, până la vârsta de 5-6 ani, uh, școlarizarea nu e obligatorie și de multe ori uh, bunicii se ocupă de uh, educația copiilor. Și este foarte important să conștientizăm că Tocmai calitatea învățământului reprezintă nucleul problemei. Am uh, analizat mai multe uh, feluri de învățământ existent. Există școala Waldorf, există școala Montessori și copiii în vârsta preșcolară sunt cei care poartă responsabilitatea pentru ei uh, înșiși. Există alte școli unde copiii învață să vorbească, să cânte în trei limbi există școala Gerlitz, există alte metode. De pildă, există un proiect unde copiii din Germania și Polonia uh, sunt uh, împreună timp de trei luni și învață să comunice unii cu ceilalți și să descurcă de, um, într-un mod extraordinar. Și iată de ce cred că trebuie să punem accentul pe, pe educație. Trebuie să creăm pe calitate, îmi cer scuze, trebuie să creăm acele instrumente, acele măsuri a, pentru a le permite părinților, profesorilor să se concentreze pe calitate atunci când aleg școala pentru copii. Nu știu cum stau lucrurile cu statele membre, trebuie să spun că e foarte greu în uh, țara mea, Polonia. Nu statul este responsabil de învățământ, ci diferitele regiuni. Așa că, atunci când vorbim de comunicarea cu statele membre, foarte bine, dar există nu știu câte regiuni, nu știu câte municipii care sunt responsabile de organizarea învățământului preșcolar. Iată de ce cred că trebuie să ne concentrăm pe calitate. Mulțumesc, Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Intervenție fără microfon. Bună. Merci beaucoup, madame présidente. Mulțumesc, doamnă președinte și să mulțumim comisiei care a consacrat atât timp acestui subiect, care nu e un subiect favorit și care încă nu este o preocupare esențială, cred eu, pentru forurile de răspundere. Uniunea Europeană se orientează către o economie competitivă în lumina programului Orizontul 2020 și în căutarea inovației va fi un element major că stabilirea unui pol de excelență. Dar un element lipsește din această căutare a unei economii competitive în toate statele membre există astăzi școli la diverse niveluri. Aici e vorba mai curând decât de învățământ, de îngrijirea copilor mici. Ați insistat mult asupra calității. În orice caz, studiul dumneavoastră permite să trasăm niște direcții spre definirea unui concept de calitate pentru sistemul preșcolar, fără a judeca ceea ce există la e, nivel național. Cum să e, mergem în direcția ridicării calității? Trebuie definită norme minimale și e, un cadru comun, dar sunt încă acestea competențe ale statelor naționale. E, un sistem uh, preșcolar de calitate poate avea consecințe importante asupra creșterii europene. Sigur, e greu de aproximat, dar e cu siguranță un domeniu în care va trebui să intervenim, în special uh, făcând evaluări care să ne permită ulterior să judecăm câte instituții destinate copiilor mici constituie un atu pentru formarea viitorilor cetățeni europeni. Din ceea ce cunosc eu, din Franța, există un sistem preșcolar foarte organizat, foarte diversificat și care este alcătuit din creșe gestionate la nivel local, școli maternale, grădinițe care sunt într-adevăr niște școli, gestionate la nivel regional, avem o rată a natalității printre cele mai ridicate în Europa, ceea ce justifică interesul pentru vârsta preșcolară și 80% din femei sunt angajate în câmpul muncii. Deci e e o abordare pe care ați uh, schițat-o, care se referă la școli, uh, la învățământ, dar și este și o perspectivă socială pentru că trebuie să se îndrepte intenția către aceste uh, straturi defavorizate care au probleme de acces la structuri Eh, care sunt încă afectate de mm, o repartiție teritorială injustă și trebuie să ținem seama de acest element mai ales pentru copiii sub eh, trei ani. Vă mulțumesc deci pentru acest studiu care a trasat niște direcții foarte precise și sunt sigură că aceste elemente vor fi elemente prețioase pentru a crea o cooperare nu există miracole, dar uh, dacă cunoaștem mai bine practicile existente, vom putea îmbunătăți uh, ceea ce avem, uh, ținând seama de sistemele existente, dar și de planificarea viitoarelor sisteme. Ați vorbit despre implicarea politicului și răspunsul este e nevoie mai întâi de finanțări. Aici nu putem pune mm, în aplicare nicio politică în lipsa finanțării, iar în privința formației, dacă vrem să ne concentrăm pe calitate, trebuie să avem personal bine pregătit și uh, urmărirea unei politici educative cum putem uh, să stimulăm această voință politică în statele membre. Sunt convins că uh, putem vorbi de pildă de fonduri regionale, dar uh, trebuie să existe și voința de a crea politici la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc, Mariteres, spre președinta Silvia. Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant. Aș vrea să spun un lucru eu cred, cum spunea și Marian, care a făcut o, um, un raport foarte bun, ar fi interesant să uh, stabilim niște linii directoare pentru unele din punctele subliniate aici, dar uh, aș fi vrut să și aprofundez unele lucruri. Mai întâi calitatea. E adevărat că mm, standardele minime de calitate uh, cerute în unele țări, da, e problema stimulentelor. O temă importantă aici, poate că ar trebui să detaliem mai mult care sunt componentele acestei calități. Sigur, din punct de vedere pedagogic, la uh, nivel european, <clears throat> serviciul oferit uh, capacitatea de a lucra în echipă a uh, cadrelor didactice, care nu trebuie privită foarte rigid. Și alt aspect care mi se pare important este uh, continua aducere la zi deci, pe lângă calificarea minimă, măcar tentativă mă, măcar încercarea de a se uh, perfecționa. Uh, raportul numeric dintre personalul profesional și numărul de copii în Italia, de pildă, sunt niște standarde foarte rigide, pentru că calitate înseamnă și timpul pe care un profesionist îl poate acorda fiecărui copil. În fine, un aspect de care se vorbește este accesul la îngrijire, dar și uh, Uh, primirea copilor cu dizabilități. În țara mea uh, ei sunt primiți în toate formele de uh, învățământ. În privința integrării, eu n-am înțeles bine propunerea dumneavoastră. Ați spus, faza preșcolară trebuie mai bine integrată cu, faza precedentă, deci ar fi 0-6 ani. Eu cred că integrarea trebuie să se facă Uh, și în direcția școlii primare. Deci foarte important ar fi ca echipa de la grădiniță, de la clasa pregătitoare și de la școala primară, uh, care se numește altfel în fiecare țară, uh, trebuie atunci făcute niște schimburi, pentru că copiii nu sunt niște pachete care se trimit cu poșta, ci între grădiniță și școală, ă, de pildă, e nevoie, e util ca grădinița se afle în apropierea școlii. Sunt destul de nedumerită în privința ă, indiferenței cu care e tratată vârsta între 0 și 6 ani. Cu altceva, când, e, când vorbim despre serviciile sociale sau uh, sunt experiențe interesante în care eh, copiii din țara mea, între 2 și 3 ani, au fost uh, uh, inserați în grădinițe și pentru a se reduce costurile, fiindcă multe localități uh, mici nu pot să organizeze uh, grădinițe, dar uh, sunt acceptați și copiii mai mici uh, Eh, poate că este un punct eh, la care ar trebui să mai reflectăm. Mai este chestiunea impactului crizei. Am văzut-o cu ochii mei în unele țări, inclusiv la noi în țară, a avut loc o contracție a prezențelor și e nevoie să se monitorizeze statele membre. Și o întrebare, la noi în țară s-a văzut că copiii prea devreme inserați în aceste forme de învățământ uh, nu au rezultate extraordinare. Deci copiii care din necesități de familie 5.000 cu, cu 5-6 luni înainte de vârsta respectivă sunt trimiși la școală. Există studii care indică că uh, Eh, copiii între 3 și 6 ani care au avut o mm, ședere îndelungată în creșe eh, sunt, mă interesează care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, spune președinte. Doresc să mai adaug ceva. În primul rând am fost surprinsă când am văzut eh, unde s-a plasat Finlanda în această poveste. Au uh, um, volumul cel mai mic de îngrijire preșcolară și în studiile PISA sunt întotdeauna printre primii. Am citit că în Finlanda există concepția larg răspândită că școala nu reprezintă cea mai bună pregătire pentru performanțe și, în plus, ă, statul plătește tot. Plătește grădinițele, plătește, îi ajută pe acei părinți care nu hotără să-și trimită copiii la grădiniță și poate ă, colegii din Germania vor spune, da, ă, Uniunea Creștin-Democrată a citit acest studiu atunci când a hotărât să sprijine alocarea fondurilor pentru acei părinți care hotără să nu-și trimită copiii la grădiniță. Ați, ați citit cu toții acest studiu și uh, Piotr a pus deja punctul pe ei, uh, e vorba de învățarea timpurie a limbilor străine de către copii. se regăsește într-adevăr această inițiativă în, în text sau e mai degrabă un lucru neglijabil? Dacă locuiești la graniță, de pildă ca și colegul nostru polonez sau eu locuiesc în sala la granița cu Franța, atunci uh, e într-adevăr bine să înveți limba țării vecine cât se poate de repede, poate prin jocuri și acest lucru ar fi posibil în grădinițe, în diferite feluri. Nu trebuie să recurgem la în indoctrinare, ci uh, să recurgem la vorbitori nativi care interacționează zi de zi cu copii, obișnuindu-i pe aceștia cu limba străină. Mai există întrebări? Catrin, te rog. Dacă uh, vám pekne za prezentáciu. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Am și eu câteva întrebări. M-aș bucura dacă n ați spune ceva mai mult despre implicarea grupurilor uh, vulnerabile sau dezavantajate în învățământul preșcolar. Care sunt criteriile pe care le-ați pus în aplicare în Slovacia? Noi ne confruntăm cu probleme deosebite în ceea ce privește implicarea copiilor de etnie romă în uh, școala preșcolară, în învățământul preșcolar. Aș dori în continuare să știu cum au fost alese țările unde s-au desfășurat studiile de caz. M-am uh, surprins uh, că ați ales o țară din Europa de Est, și anume România. Uh, sunt de acord cu Piotr, și anume că Europa de Est se confruntă cu anumite probleme derivate în urma tranziției după regimul comunist. După căderea comunismului am închis multe grădinițe, multe școli și acum simțim lipsa acestora. Cred că ar fi interesant să comparăm situația din Europa Occidentală și Europa de Est. În plus, sunt pe deplin de acord cu Doris în ceea ce privește învățarea limbilor străine. În Slovacia, în majoritatea grădinițelor, se predă limba engleză. În acest studiu s-au analizat atât elemente cantitative cât și calitative. Ați uh, pus accentul pe dimensiunea calității. Cu toate acestea, cred că și aspectul cantității merită atenția noastră. Există în continuare locuri unde e foarte greu să se găsească grădinițe pentru copiii din uh, acea regiune. În continuare, aș dori să știu dacă ați uh, făcut o comparație între um, numărul și calitatea acelor centre de învățământ finanțate de la bugetul de stat și cele finanțate din surse private. Cred că ar trebui să implicăm într-o mai mare măsură uh, cadre didactice în aceste eforturi preșcolare. Și nu în ultimul rând, tonul de ansamblu al acestui studiu. Cred că ține mai degrabă de, de limbă, de formulare. A fost foarte greu uh, să găsim uh, studiul în altă limbă decât cele uh, trei sau patru limbi de mare circulație, să spunem așa. Nu am nicio problemă uh, în a parcurge textul în engleză, dar cred că a venit momentul ca o parte din aceste studii să fie prezentă și în alte limbi, în limbi din Europa de Est, de pildă. Mulțumesc încă o dată, studiul a fost unul foarte interesant. One more question, sorry. Încă o întrebare, spune vorbitoarea, îmi cer scuze. de ce s-a, uh, fol- s-au folosit date din 2010 și din anul 2000. Mă doreați probabil să acoperiți un deceniu pentru această, cola- pentru această comparație. Dar nu ar trebui mai bine să analizați datele din uh, ani mai recenți, de pildă 2012 și să comparați cu 2002? Thank you. Um, I'd like to also pick up on the language teaching. Um, mulțumesc, spune doamna Hannibal. Aș dori și eu să mă refer la problema lingvistică uh, și aș dori să schimb un pic perspectiva. Uh, Marea Britanie stă foarte prost când vine vorba de predarea limbilor străine. Și cred că copiii au foarte multe de pierdut neînvățând o limbă străină. Cred că cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât mai bine. Ar trebui să avem această ambiție la nivel european um, și anume că copiii ar trebui să învețe ce puțin o limbă străină, lucru care însă nu se întâmplă în Marea Britanie. Și cred că e mult uh, de făcut uh, în ceea ce privește predarea limbilor străine și uh, cu cât depunem mai mult efortul în acest sens, cu atât mai bine. Dacă vom recurge la metoda coordonării deschise, cred că ar fi foarte bine să introducem la acest capitol învățarea limbilor străine. Și având în vedere că au fost atâția membri ai acestei comisii care au solicitat acest lucru, cred că ar trebui să ne punem de acord să introducem această dimensiune la respectivul capitol. Dorește cineva de la comisie să ia cuvântul? Nu? Da, într-adevăr, domnule uh, Blum, într-adevăr, pentru domnule Lindenbaum pentru traducere, nu sunteți responsabili, nu trebuie să răspundeți la acea întrebare, dar vă rog să răspundeți la toate celelalte. Da, într-adevăr, au fost uh, multe întrebări uh, foarte interesante și am să încep cu observațiile referitoare la structurile integratoare. Ce a încercat, de fapt, să scoată în evidență acest raport? S-a încercat uh, să se sublinieze în ce fel uh, diferitele prevederi referitoare la îngrijirea uh, copiilor, îngrijirea preșcolară pot funcționa împreună. M-ați întrebat uh, de ce uh, am ales această grupă de vârstă până la șase ani. Am uh, ales acest prag de vârstă pentru a ne concentra mai bine asupra îngrijirii preșcolare. Nu aș recurge la alt prag pentru a nu intra și în educația, în învățământul primar. Într-adevăr, concluzia studiului este că aceste instituții preșcolare ar trebui să coopereze mai îndeaproape, uh, atât între ele, cât și cu instituțiile de învățământ primar. Această cooperare interinstituțională joacă un rol esențial în ceea ce privește oferirea unui învățământ de calitate. întrebarea când trimitem uh, un uh, copil la o instituție de învățământ preșcolară mai devreme, mai târziu, uh, cât timp trebuie să se aștepte. Nu încercăm să fim prea prescriptivi în acest sens. E vorba de alegerea părinților în cele din urmă. Depinde foarte mult de cultura învățământului care există în acea țară, de posibilitățile pe care le pune statul respectiv la dispoziție. Ați vorbit deja de Finlanda, poate că acolo părinții preferă să nu își trimite copiii uh, în um, centrele de învățământ, dar acolo părinților li se oferă alegerea. Și noi am încercat să insistăm foarte mult uh, asupra acestui aspect și anume că părinții sunt cei care decid în cele din urmă. În ceea ce privește pregătirea personalului, S-a vorbit despre formarea profesională continuă, cum ne putem asigura că personalul continuă să își îmbunătățească competențele. Cred că este o observație foarte pertinentă. În raport, am inclus mai multe puncte. Bineînțeles, în prezentare a trebuit să mă limitez doar la câteva. Am încercat să fiu cât se poate de succint. Raportul este mult mai amplu. Am încercat să vedem în ce măsură aceste state membre includ aceste prevederi, dacă oferă uh, formare profesională continuă cu caracter obligatoriu pentru personal, Există state membre care recurg la o abordare cu caracter opțional în ceea ce privește pregătirea personalului lor și noi am încercat să prezentăm o perspectivă de ansamblu asupra acestor diferite metode în raportul nostru. Da, s-a vorbit în repetate rânduri și uh, de competențele lingvistice, noi nu ne-am concentrat uh, îndeosebi asupra acestui aspect în raportul nostru. Bineînțeles, uh, țările care au fost alese în landul Renania de Nord-Vestfalia din Germania uh, există um, câteva școli bilingve, dar, de pildă, în Finlanda am luat legătura cu un centru de învățământ care oferă predare în engleză și, într-adevăr, a fost o experiență interesantă. Ar trebui însă să ținem cont și de celelalte concluzii la care a ajuns studiul, și anume că se pune tot mai mult accentul pe educația preșcolară. Și s-a subliniat și au făcut-o și membrii prezenți în sală că este foarte important ca copiii să învețe limbile străină uh, jucându-se introducerea limbilor străine cât se poate de timpuriu poate prezenta avantaje, bineînțeles, dar poate deveni și o povară dacă um, se exagerează. Și aș dori să revin la această observație a Finlandei și anume că poate uh, a nu merge la școală poate fi de fapt cea mai bună pregătire. Uh, Am uh, inclus asemenea un studiu de caz uh, care prezintă bunele practici folosite în Finlanda și sunt convins că putem găsi și alte cazuri asemănătoare la fel de interesante în Europa. Am fost întrebat care au fost criteriile folosite pentru a alege țările prezente în studiu, având în vedere că doar o țară din Europa de Est este prezentă în studiu. Sunt absolut de acord cu observația că uh, trebuie să facem o deosebire între uh, vechile state membre și noile state membre. Am încercat totuși în acest studiu să uh, venim uh, cu o panoplie cât mai diversificată de culturi în ceea ce privește învățământul. Și, uh, bineînțeles, uh, această țară care vine din. care are un trecut comunist și încearcă acum să reinventeze structurile de învățământ este o țară de care ne-am ocupat îndeaproape um, care este cultura învățământului, uh, ce stă în spatele politicilor uh, care se elaborează. Am încercat de asemenea să respectăm un criteriu geografic, uh, să acoperim o zonă cât mai amplă și să putem reflecta în selecția făcută impactul pe care l-a avut criza economică în Europa. Cred că, într-adevăr, există alte țări interesante pe care am fi putut să le alegem, dar iată selecția pe care am făcut-o în cele din urmă. Next to the quality, uh... Apoi, pe lângă aspectul de uh, pregătire și calitatea este extrem de importantă. Suntem perfect de acord cu acest lucru, însă subliniem că cantitatea Nu e neapărat un scop în sine, trebuie să urmărească alt obiectiv. Însă, accesul la pregătirea preșcolară rămâne o chestiune importantă. O altă sugestie interesantă a fost de a compara instituții cu finanțare de la stat cu instituții private. Noi ne-am gândit de fapt la acest lucru, dar ne-am uh, concentrat în acest raport asupra uh, instituțiilor de învățământ preșcolar care sunt uh, finanțate de la stat. Însă sigur că ar putea fi în obiectul unui studiu viitor care ar putea aduce rezultate interesante. Acum, în ceea ce privește perioada aleasă, 2000-2010 am uh, luat cele mai recente date disponibile din partea Eurostat, care erau din 2010. Da, și așa cum a spus doamnă deputat, am încercat să acoperim o decadă cu un an de comparație 2000, unde nu existau încă ținte în uh, domeniul pregătirii preșcolare, care au fost stabilite abia în 2002, cu comparativ cu anul 2010. Și un alt aspect ridicat în discuție se referă la această relație dintre personal și copii. În raport încercăm să arătăm uh, cât Uh, învățători există sau educatori în rândul personalului. Aici am încercat să ne documentăm, însă informațiile trebuie interpretate cu oarecare grijă, pentru că modul în care se măsoară acest lucru este diferit. Dacă ar fi, ar exista o măsurătoare comparabilă, atunci uh, am putea ajunge la un fel de raport uh, personal la număr de copii pentru întreaga Uniune, dar uh, din păcate ne-am concentrat doar asupra acestui număr de șase state. Mulțumesc foarte mult, cred că a fost o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc că că ați rămas cu noi. Trecem acum la punctul 9, noile tehnologii și resursele educaționale accesibile permanent și gratuit. Domnule Ivan, opriți-vă telefonul, sunteți acum raportor. Ce doriți să ne spuneți? Aș, în primul rând, <clears throat> sunt foarte bucuros pentru că să lucrez la acest raport, pentru că acest raport vine într un moment foarte important și într un context în care chiar trebuia discutat acest subiect. Pe de o parte, contextul internațional, criza economică, uh, competiția dintre marile blocuri economice și politice, Statele Unite, Europa, Asia, uh, America de Sud, pe de altă parte criza economică din, uh, din interiorul uniunii europene șomajul în rândul tinerilor piața unică a forței de muncă departe de a fi o realitate în europa în acest moment aptitudinile și uh, uh, pregătirea solicitate de angajatori care diferă foarte mult de ceea ce învață tinerii în școli și în universități în tot acest context global și european problema tehnologiilor moderne și a resurselor educaționale deschise este o problemă foarte reală și uh, utilizarea acestora poate să aducă foarte multe beneficii și să rezolve foarte multe probleme. Citeam uh, studii ale Uniunii Europene, uh, între 50 și 80% dintre studenți și elevi nu utilizează niciodată manuale de informatică, programe informatice, emisiuni podcasturi simulări sau jocuri didactice. în același timp majoritatea cadrelor didactice din ciclurile primar și secundar nu au competențe în utilizarea resurselor informatice și și ar dori să se pregătească în acest domeniu. deci pe de o parte avem uh, un învățământ care se bazează în continuare pe metode tradiționale de predare studenți care nu învață în școală uh, să folosească tehnologiile moderne să folosească uh, manualele și resursele de informare uh, din mediul online internet și așa mai departe pe de altă parte internetul și tehnologiile moderne oferă acces la absolut orice informație de oriunde din, de, pe, glob din america din asia din europa evident majoritatea în, în limba engleză este foarte important cum facem să folosim această mare oportunitate pentru a crea o forță de muncă mult mai adaptată la la piața muncii mult mai, pregătită pentru ceea ce se cere de la viitorii absolvenți și bineînțeles uh, cum facem să creăm un sistem de educație adaptat nevoilor uh, societății în care trăim cu atât mai mult cu cât vorbim în europa de agenda europa două mii douăzeci de o economie bazată pe cunoaștere. comisia identifică trei provocări sau provocări în trei domenii uh, unul ar fi lipsa de inovație în instituțiile educaționale a doua provocare ar fi utilizarea insuficientă a resurselor educaționale deschise și în al treilea rând uh, lipsa unei infrastructuri care să aducă internetul și tehnologiile la nivelul fiecărei uh, clase și aici mă refer la infrastructura de internet și a echipamentelor pentru tehnologii informatice și de comunicare. Propunerile Comisiei sunt uh, iarăși trei. Recunoașterea competențelor dobândite online și sprijinirea cadrelor didactice să dobândească aceste competențe uh, digitale, stimularea accesului liber la materiale educaționale finanțate din fonduri publice, și îmbunătățirea internetului de bandă largă și echipamentelor uh, ict la nivelul uh, claselor. eu cred că uh, ar trebui să discutăm mai mult despre calitatea acestor resurse educaționale deschise dacă accesul este larg și liber la aceste materiale cred că este foarte important să vedem și calitatea materialelor respective cred că tehnologiile moderne de comunicare oferă oportunitatea unei colaborări internaționale în domeniul educației și o uniformizare a accesului sau o uniformizare a calității materialelor a resurselor educaționale deschise oportunitate pe care o putem uh, valorifica în viitor. cred uh, de asemenea că în acest moment uniunea europeană riscă să rămână în urma statelor unite sau ale, în urma asiei uh, zone în care investițiile în tehnologiile uh, moderne de comunicare sunt, uh, sunt, foarte, sunt foarte mari de asemenea cred că ar trebui poate un studiu că nu știu eu nu am găsit nu știu dacă există un astfel de studiu care să ne spună dacă sau care este raportul între metodele tradiționale de, de învățare și uh, metodele moderne de învățare dacă uh, nu știu, intuitiv noi spunem că trebuie să folosim mai mult tehnologiile moderne, dar poate, dar poate greșim, poate că sunt studii care ne vor arăta că nu trebuie să renunțăm cu totul la metodele tradiționale de, de învățare și atunci uh, ar trebui găsit un echilibru. Cred că trebuie analizat foarte atent până unde mergem cu folosirea tehnologiilor moderne, în ce domenii, pe ce uh, baze, ce ne dorim să știe tinerii care termină uh, un învățământ primar, secundar, un învățământ superior, și până la urmă cum va arăta piața muncii în viitor în uniunea europeană care sunt specialiștii de care economia europeană va avea nevoie în, în viitorul apropiat. <coughs> Boris. Mulțumesc, Boris. Mulțumesc pentru această prezentare, care până la urmă se referă la nucleul problemelor actuale și la toate provocările cu care se confruntă, de fapt, toate sistemele de învățământ în uh, statele membre, uh, profesori, mentori cu diferitele metode de uh, învățământ care se confruntă cu aceste metode digitale. Uh, unde informațiile se iau de pe internet, se folosesc uh, tot, tot felul de instrumente și se discută cu profesorii aceste informații. Practic, uh, în timpul uh, orelor de curs se pot accesa astfel de informații și se uh, pot uh, pune întrebări profesorului vis-a-vis -vis de anumite informații pe care acesta le prezintă. Uh, și aici uh, cred că domnul raportor are dreptate. Trebuie să existe un uh, echilibru responsabil. Adică tehnologiile digitale trebuie să fie un sprijin. Nu e vorba doar de recunoașterea acestor calificări, ci și despre utilizarea în mod responsabil a internetului despre modul în care ne mișcăm în această junglă a internetului, despre cum putem găsi informațiile care într-adevăr sunt utile și asta este o provocare imensă pentru profesori în special. Însă există și metode care ajută aici un profesor bun, de pildă, prin metode de e-learning, poate să pună la dispoziție cursurile sale către mii de uh, elevi care, și studenți care stau acasă în fața calculatorilor lor și urmăresc totul pe ecran. Eu cred că avantajele trebuie folosite în mod judicios, trebuie investiți uh, bani pentru formarea profesorilor, pentru că aceste lucruri vor fi utile pentru noua generație. Copiii mei, cu vârste de 6-7 ani, deja fac prezentări în PowerPoint și sunt instrumente care deja sunt foarte răspândite. Băiețelul meu de 2 ani este în stare să găsească singur pe iPad un mm, episod de desene animate și un adult poate nu a reușit să facă acest lucru. Până la urmă este vorba și de comunicarea între generația tânără și generația vârstnică. De aceea trebuie ca metodele de învățământ să fie responsabile, uh, profesorul să fie un fel de filtru, dar și mentor, care să arate. Sigur, pe internet există de toate, dar există și lucruri bune și lucruri proaste și trebuie folosit cu responsabilitate pentru că internetul afectează uh, în zilele noastre educația într-un fel. Și un ultim aspect care poate este pozitiv. Nu știu cum stau lucrurile în alte țări, dar în Polonia, vă spuneam, copiii mei au vârsta de 6-7 ani, însă cară cu ei la școală aproape 15 kilograme în ghiozdan. Mie mi-e greu să duc cele două ghiozdane pentru cei doi copii și ar fi mult mai ieftin dacă toate manualele Acum nu mă refer la Uh, caietele de exerciții. Sigur, mai trebuie acolo, acelea trebuie completate, dar ma- anumite manuale măcar în parte ar trebui să poată fi disponibile și digital. Eu sunt mai tradiționalist, eu prefer în continuare cartea, dar cred că ar fi mai uh, ieftin, ar fi accesibile aceste versiuni digitale și celor care poate nu-și permit să cumpere cărțile. Eu cred că aceste noi tehnologii ar trebui introduse în mod judicios, în mod responsabil și până la urmă e mai simplu să cumperi un iPad decât 50 de manuale. Mulțumesc. Da Mulțumesc. Există într-adevăr multe întrebări aici nu știu dacă pot fi soluționate la nivel european. Boris a atacat acum cărțile, manualele, dar nu știu dacă nu te vei confrunta cu probleme de la editurile manualelor, nu știu dacă pot într-adevăr să pună totul la dispoziție în format electronic sau nu. Ar fi într-adevăr bine dacă am avea un echilibru între cele două și ca profesorii să poată avea competențele necesare în acest sens. Din păcate însă nu avem suficient timp la dispoziție pentru asta. Am fost la sfârșitul săptămânii într-o școală în Macedonia toată lumea, toți aveau laptopuri, copiii de 9 ani uh, au vorbit cu mine în engleză, a fost fantastic. Am fost poate într-o școală foarte bună, dar profesorii acolo sunt foarte bine pregătiți în ceea ce privește aceste noi tehnologii și cred că uh, noi, ce puțin în Germania, am uh, ignorat aceste aspecte prea mult timp. Și mi se pare important că de pildă, în noul program Erasmus Plus, există mai multe posibilități prevăzute pentru formarea și formarea continuă a profesorilor. Cred că formarea continuă a profesorilor este unul din obiectivele importante pe care le-am introdus și ar fi foarte bine dacă ne-am putea concentra asupra acestui aspect în raportul domnului Ivan, să vedem ce uh, mijloace există pentru profesori, de pildă toți uh, profesorii care fac uh, acel program de uh, e-twinning în Comenius. Am fost recent la Stockholm, existau 200 de profesori care erau implicați în acest program de înfrățire electronică, e-twinning. Da, trebuie să punem uh, acces asupra uh, formării uh, și în continuare trebuie să ne gândim câte fonduri vor avea la dispoziție școlile. Uh, nu știu câte din aceste fonduri vor fi disponibile din surse europene. Nu știu dacă putem uh, recurge la fonduri, uh, de pildă din fondurile structurale. Am discutat deja în urmă cu câțiva ani despre acest lucru. Da, uh, într-o țară dăm bani pentru calculatoare din uh, fondurile europene, în altă țară nu. Iată, cred că lucrurile sunt destul de complicate. Știm ce vrem, însă calea înspre acel obiectiv e una destul de dificilă. Poate domnul Ivan primește niște sugestii de la comisie? Este cineva de la comisie în sală? Doamnă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. După cum știți, comisia a adoptat recent inițiativa pentru deschiderea educației. Într-o încercare de a aborda o parte din problemele deja conturate astăzi aici. Și aș prezenta patru motive pentru uh, această inițiativă. De ce s-a luat această inițiativă acum? În primul rând, există un deficit în ce privește competențele. Dacă ne gândim la locurile de muncă care vor fi disponibile în viitor, vom constata că aproape toate locurile de muncă, 90% dintre acestea, vor presupune competențe um, digitale. Dacă analizați rezultatele PIA, care au fost deja amintite, unul din cinci europeni, din uh, cinci adulți, nu prezintă competențele digitale necesare pentru a putea opera în mod eficace într-un uh, mediu tehnologic. Acesta e primul motiv. Un al doilea motiv, uh, am putea spune, bineînțeles, ține de generații. Pentru că, într-adevăr, tinerii adulți pot face față mediului tehnologic. Același studiu PIA arată că, în ciuda faptului că există acei nativi digitali și în ciuda faptului că tinerii au acces la internet, pot uh, descărca de pe internet și pot uh, combina uh, diferite informații din mediul virtual, atunci când acești tineri sunt puși într-un context uh, la locul de muncă, acest element uh, digital, această latura nativului uh, digital nu e folosită. Faptul că acești tineri pot interacționa cu mediul digital nu reflectă neapărat că dețin competențele necesare pentru a opera la locul de muncă într-un context digital. În continuare, aș dori um, să vă spun că cererea crescută pentru educație va cunoaște o amploare sporită la nivel mondial, astfel încât uh, orice soluție convențională de învățământ nu va putea face față acestei cereri sporite. La ora actuală există la nivel mondial 90 de milioane de studenți în învățământul superior. În, 20 de, în 2020 uh, vor fi 400 de milioane de studenți fie începem acum să construim multe universități, multe clădiri pentru facultăți, uh, sau nu vom putea face față. Într-adevăr, învățământul digital reprezintă o parte a soluției. Există un al treilea element și anume latura costurilor. Există o presiune în ceea ce privește costurile. Știm că astăzi 16 state membre și-au redus bugetul alocat pentru educație. Acestea sunt datele cele mai recente și credem că învățământul digital poate, într-adevăr, juca un rol în ceea ce privește accesul la educație, scăzând costurile. E un element așadar de capital care poate juca un rol important, de capital propriu. Și un al patrulea aspect menționat deja de unul din membrii Comisiei CULT, și anume relația între, învăță, între profesor și studenți și elev. Această relație se schimbă dacă ai acces la informații în afara sălii de clasă și acest lucru se întâmplă, ai acces la informații oriunde te afla, atunci profesorul trebuie să evolueze. E vorba de o schimbare între profesor, înspre profesor ca un facilitator uh, care prezintă, care ușurează accesul la informație, nu uh, este mai degrabă doar o enciclopedie ambulantă. nu uh, considerăm că tehnologia este un lac universal pentru problema în ceea ce privește învățământul cu care ne confruntăm la ora actuală. Trebuie să ținem cont de faptul că um, a introduce niște calculatoare în sala de clasă nu reprezintă o soluție, dar putem lua măsuri. a progresa în ceea ce privește educația nu înseamnă a introduce mai multe calculatoare, ci e mai degrabă un îndemn pentru a introduce uh, tehnologiile informaționale și ale comunicării în modul de predare înseamnă, bineînțeles, o dotare tehnică bună, dar înseamnă a avea și profesori competenți în ceea ce privește pregătirea tehnică, în ceea ce privește capacitatea de a interacționa cu un conținut digital în diferite limbi străine. Există mai multe premize așadar pentru ca această inițiativă să aibă succes. Deschiderea educației așadar Um, s-a referit deja la trei dimensiuni. Um, în primul rând, um, structura organizațională, pregătirea profesorilor, cum s-a amintit deja, dar e vorba și de instituțiile care sprijină acest proiect. Acestea ar trebui să-și revizuiască schema de organizare în ceea ce privește folosirea TIC și, în ultimul rând, dobândirea unor competențe pentru a interacționa cu conținutul digital. De asemenea, trebuie să ținem cont de promovarea uh, resurselor deschise, resurselor digitale în Uniunea Europeană. Iată aici, uh, de fapt, și un punct inovator al programului Erasmus Plus, asupra care ați votat în această dimineață. Reprezintă, de fapt, angajamentul nostru ca uh, tot materialul educațional uh, pregătit în cadrul Erasmus Plus să fie disponibil digital, să fie disponibil public pentru toată lumea. Trebuie să ținem cont de asemenea și de problema conectivității, pentru că uh, fără o bună conexiune nu putem în cele din urmă pune în aplicare uh, aceste obiective deschiderea educației. Reprezintă o inițiativă a doamnei comisar uh, Vasiliu și a doamnei comisar Nili Cruz. Încercăm să îmbinăm politicile de învățământ cu politicile de comunicare. Am uh, identificat 23 de măsuri după cum vă spuneam, nu e vorba de o soluție universală, dar aceste 23 de măsuri au fost identificate în cadrul unui dialog de un an cu actorii implicați. S-au organizat ample consultări și credem că acestea sunt măsurile pe care le putem lua la ora actuală pentru a face un pas înainte. Poate peste câțiva ani vor apărea alte probleme în urma discuțiilor de astăzi, dar cred că propunerile noastre referitoare la deschiderea educației sunt realiste și pot fi finanțate prin viitorul program Erasmus Plus, dar și cu ajutorul fondurilor structurale care sunt în curs de a fi negociate, cât și cu programul Orizont 2020 nu sunt neapărat uh, inițiative complet noi, dar sunt inițiative care sublinează o parte din aspectele pe care uh, programele europene le pot uh, finanța în această nouă perioadă de finanțare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, a fost foarte interesant și cred că sunt uh, puncte foarte utile pentru domnul Ivan. Uh, domnul Ivan, doriți să luați cuvântul? Nu. Dacă nu, putem vota atunci uh, referitor la, la raportul tău uh, în decembrie. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, vei prezenta proiectul de raport în decembrie și în februarie, cred că îl vom vota. Nu e urgent, oricum va fi unul din ultimele rapoarte asupra cărora vom vota. Vă mulțumesc, doamna Ferreira. Trecem la punctul 10, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Ați primit deciziile, cred că nimeni nu se opune. Diverse, nu mai e nimic la diverse. Da, trebuie să le mulțumesc și interpreților. Mulțumim tuturor și ne vom reîntâlni pe 27 noiembrie. Va fi o întâlnire de, pentru toată ziua.